Mesdames, Messieurs, chers collègues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vom începe acum ședința noastră de schimb de opinii cu domnul comisar numit Karel de Gucht. Pentru ca toată lumea să mă înțeleagă cât mai bune, bine, voi continua acum în limba engleză. Dragi colegi, Aș dori să deschid în mod oficial acum schimbul de opinii în numele Comisiei DEVE. Um, să urez bun venit domnului de Gucht, uh, comisarul numit pentru dezvoltare și ajutor umanitar, care a fost membru al Parlamentului timp de 15 ani. Bine ați venit! Avem o oră și 45 de minute la dispoziție, care vor fi foarte intense și de aceea, pe scurt, voi, uh, vă voi prezenta acum procedura înainte de a începe schimbul de opinii propriu-zis. Domnului Michel uh, a părăsit comisia în calitate de comisar pentru uh, ajutor umanitar și dezvoltare și de aceea avem acum astăzi acest schimb de opinii cu domnul comisar numit Karel de Gucht reprezentanții comisiilor uh, AFET uh, și Comerț Internațional vor participa și ei la acest uh, schimb de opinii. Principalul obiectiv al schimbului de opinii este acela de a pregăti aprobarea noului comisar de către Parlamentul European. Acest schimb de opinie oferă comisiilor și o oportunitate de a-l cunoaște pe domnul uh, comisar numit, cunoască personalitatea, experiența profesională și pregătirea profesională, precum și prioritățile sale în acest mandat. Dacă este aprobat în funcție, um, punem astăzi bazele unei relații de, lucră, de lucru între comisia noastră și postul uh, domnului din comisie și astfel pregătim uh, munca noastră ulterioară care va putea fi evaluată și în funcție de prioritățile sale declarate. În ceea ce privește procedura, aș vrea să vă reamintesc încă o dată cum se va desfășura acest uh, schimb de opinii. Audierea va dura o oră și 15 minute. Vom avea mai întâi o rundă inițială de declarații din partea unor membri ai Comisiei DEVE și prioritățile lor. Această secțiune va dura 9 minute. Apoi, domnul comisar numit își va face declarația inițială și în timp de 15 minute, apoi vor urma 9 runde de întrebări și răspunsuri. Întrebările vor fi uh, în grupuri Uh, de 4-5 întrebări uh, cu durata de 30 până la 45 de secunde. Pe, um, și vor urma apoi uh, răspunsul comisarului. În a treia rundă, colegii de la AFET vor putea pune și ei întrebări domnului comisar, iar în runda a șasea vor putea pune întrebări membrii Comisiei INTA. Ambele comisii vor avea la dispoziție între un minut și un minut și jumătate pentru întrebările lor și domnul comisar va răspunde timp de patru minute la acestea. Dragi colegi, doresc să subliniez faptul că va trebui să fim foarte stricți în ceea ce privește timpul pentru a da tuturor uh, posibilitatea de a pune o întrebare domnului comisar numit. Doresc să vă spun încă de acum că în momentul în care va trece timpul, vom opri microfonul și vom da cuvântul colegului următor. Audierea se va încheia cu observații um, și concluzii din partea domnului comisar numit și din partea mea la ora 5 după masă. Apoi, Comisia DV va comunica evaluarea sa președintelui Parlamentului European și președintele um, grupului președinților de comisii, conform scrisorii de evaluare. Vom avea o ședință extraordinară pe 3 septembrie pentru a finaliza aceste evaluări. Iar în plenară vom uh, vota uh, aprobarea domnului comisar în funcție în uh, plenara din 14-17 septembrie la Strasbourg. Acum dau cuvântul reprezentanții lor grupurilor politice din Comisia pentru Dezvoltare din Parlamentul European în legătură cu prioritățile lor în domeniul dezvoltării și ajutorului umanitar. Domnul Gay Mitchell, din partea PPE-ului, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi urez și eu bun venit domnului de Gucht la această ședință, sper, productivă. Trebuie să spun încă de la început că sunt foarte trist să observ faptul că țările în curs de dezvoltare sunt penalizate de două ori de criza economică. Contribuția de 0,7% din produsul național brut uh, la care s-au angajat statele membre nu este respectată de marea majoritate a statelor. Ne-am închipui că dacă uh, produsul național brut al unui stat scade cu criza economică și suma acordată să scadă, dar procentul măcar să rămână același, dar statele membre nu respectă acest angajament. Au redus și mai mult ajutorul lor pentru dezvoltare. De aceea trebuie să spun acum că acest 0,7% din uh, produsul național brut este absolut vital. Noi considerăm că uh, că prioritățile trebuie să fie acțiuni pentru pace, libertate și justiție și pentru construirea capacității productive în țările partenere. Dorim ca acestea să fie prioritățile Comisiei, solidaritatea, demnitatea umană și protecția vieții, transparență, bună guvernanță și responsabilitate, precum și încurajarea spiritului de um, antreprenoriat. Considerăm că numai astfel populația din aceste, stare în curs de, eh, din aceste țări în curs de dezvoltare vor scăpa de sărăcie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Vă mulțumim. Are cuvântul acum domnul Tis Berman. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik sluit me in alles aan bij wat de vorige spreker zei. Ik denk dat... Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, mă alătur a ceea ce a spus antevorbitorul meu. Uh, Uh, Gay Mitchell are dreptate. 0,7% este chiar minimul, este suma de bază de la care ar trebui să pornim. Cred că domnul Karel de Gucht ar trebui în următoarele luni să lupte pentru ca statele membre să respecte cel puțin această promisiune, acest angajament. Trebuie să vedem cum putem să Uh, facem în așa fel încât statele membre să își respecte uh, promisiunile și angajamentele luate deja. Același lucru este valabil și pentru protecția mediului. Acum jumătate de an se vorbea tot timpul despre protecția mediului, acum se vorbește numai despre criză, însă măsurile pentru combaterea schimbărilor climatice trebuie să uh, fie continuate și însă finanțarea lor nu este asigurată. Ce veți face uh, dumneavoastră în acest sens, am vrea să știm, Um, în plus, ne-ar interesa coerența dumneavoastră în ceea ce privește uh, politica de dezvoltare. Uh, avem un acord cu Guinea în care uh, sunt foarte bine protejate um, interesele noastre, dar în niciun caz interesele pescarilor din Guinea și interesele în ceea ce privește protecția mediului. De deci ce aici ar trebui făcut ceva? Un ultim aspect este vorba de Um, comisarul uh, european uh, pentru dezvoltare și ajutor umanitar uh, după ce tratatul de la Lisabona va fi intrat în vigoare. Am citit un articol în care dumneavoastră ați spus că un comisar pentru cooperarea în ceea ce privește dezvoltarea nu trebuie să aibă o poziție independentă față de, afa, ă, afaceri, ă, față de politica externă. M-ar interesa care este ă, opinia dumneavoastră cu privire la legătura între politica externă și cea de dezvoltare și ajutor umanitar. Aici este vorba de dezvoltare nu de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este reprezentată prin intermediul politicii externe. Desigur, avem nevoie de o coerență, însă o independență a politicii de dezvoltare poate fi asigurată numai printr-un, printr-o direcție generală independentă. Mulțumesc. Domnul uh, Gerend, aveți cuvântul. Euh, Monsieur de Gucht Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Carol de Gucht îl va uh, urma pe domnul lui Michel în acest post. Și înainte de a-mi face intervenția, aș dori să aduc un omagiu uh, fostului comisar, domnului Michel, pentru, a, pentru munca depusă pe durata acești, acestor ani. Da, cred că putem aplauda. Cred că aplauda, aplauzele sunt de rigoare. Ceea ce așteptăm din partea viitorului comisar este ceea ce așteptăm din partea tuturor actorilor implicați în dezvoltare. Coerență în abordare, complementaritate în ceea ce privește acțiunile, iar dumneavoastră sunteți cel care va trebui să acopere două sectoare importante ajutorul umanitar pe de o parte și dezvoltarea uh, propriu-zisă pe de altă parte. În ceea ce privește ajutorul umanitar, acesta reprezintă întotdeauna sau aproape întotdeauna răspunsul la un eșec. Auto, ajutorul pentru dezvoltare, și aceasta este cea de-a doua parte a portofoliului dumneavoastră, este mai puțin spectacular, nu face parte din uh, știrile de la televizor, dar veți avea nevoie de susținerea tuturor actorilor și în acest domeniu veți putea să dați dovadă de talentul dumneavoastră există un comisar, există 27 de state membre, deci avem deja din start 28 de actori implicați în mod direct la, în cooperarea pentru dezvoltare. Și am speranța că veți reuși să vă îndepliniți misiunea. Cred că misiunea aceasta va fi încadrată de uh, declarația de la Paris, de acordurile de la Cotonou, conclu- concluziile parțiale uh, ale acordurilor de parteneriat economic, toate uh, realizările în ceea ce privește schimbările climatice, iar ceea ce așteptăm din partea dumneavoastră, domnule de Gucht, este să deveniți foarte vizibil să vă demarcați de uh, mizerabilismul ambiant. Există anumite oportunități care trebuie să fie utilizate. Aștept din partea dumneavoastră să subliniați șansele de dezvoltare pe care le au aceste țări. Vă mulțumesc! Yes, you have the floor. cuvântul domnul Barstas. Voorzitter, uh, ik zou uh, Karel Hucht van harte welkom uh, willen... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i urez bun venit domnului carl de Gucht. Bine ați revenit Uh, printre noi. Um, vă aflați în fața unor uh, eurodeputați care uh, își fac munca cu foarte multă pasiune și care și al căror priorități sunt interesele celor mai săraci pe această lume. Aș dori să vă întreb dacă puteți confirma faptul că aș dori să ne spuneți dacă um, acest portofoliu pe care îl veți uh, ocupa va fi numai unul de tranziție sau uh, veți dori să-l ocupați și în continuare. Dacă este numai un um, portofoliu de tranziție, uh, aș dori să vă întreb de ce depuneți atât de, muncă, atât de multă muncă de lobby pentru a obține acest post. În numele grupului verzilor avem trei priorități Odată, negocierile în ceea ce privește uh, parteneriatul economic, în ceea ce privește acordurile de parteneriat economic, um, care este viziunea noastră cu privire la acestea. Apoi, este vorba de o uh, de pregătirea conferinței cu privire la mediu de la Copenhaga. Uh, mediul și dezvoltarea sunt foarte strâns legate unul de celălalt este foarte clar că schimba, schimbările climatice au dus la, uh, foarte, la, la foarte multe decese deja, 300 de mii aproximativ, uh, 53 de milioane de persoane și-au pierdut uh, locuința. Deci, uh, ce, care sunt intențiile dumneavoastră în acest sens? În al treilea rând, este vorba de criza financiară, care, bineînțeles, afectează cel mai puternic statele uh, sărace ce măsuri veți lua uh, în acest sens? Uh, Mr. Deva, you has the floor. Domnul Deva are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul de Gut uh, preia această funcție în avantajul lumii curs de dezvoltare, preia funcția de la domnul Michel, pe care îl felicit pentru uh, Uh, toată energia pe care, um, cu care și-a, s-a achitat de această funcție. În uh, mandatul trecut uh, am realizat anumite politici și dorim să le continuăm pentru a obține um, rezultate cât mai bune um, din investițiile noastre. Aș vrea să spun trei lucruri. Avem nevoie de un comerț echitabil. Acesta este la baza stabilității mondiale. Nu trebuie uh, să încurajăm subvențiile și uh, barierele în calea comerțului care nu fac decât să distorsioneze concurența. Trebuie să ne asigurăm uh, că guvernele țărilor în curs de dezvoltare sunt alese, sunt susținute de partide alese în mod democratic și să se fie eradicată corupția. Politica, politica noastră pentru dezvoltare trebuie să ofere expertiză țărilor curs de dezvoltare pentru a acționa în mod independent pe piață. Un al treilea punct important este um, fuga creierilor, o adevărată problemă în țările în curs de dezvoltare. Aceste țări nu își pot permite să piardă această materie cenușie. Trebuie să, inaugur, să um, încurajăm o migrație circulară. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Deva. Are acum cuvântul doamna Gabriel Zimmer. Vă mulțumesc în general, o reorientare al relațiilor Uniunii Europene uh, cu uh, statele din Sud um, este necesară. Este clar că Uniunea Europeană este uh, unul dintre uh, finanțatorii cei mai mari ai ajutorului umanitar, însă noi și contribuim uh, la această problemă, mai ales uh, acum în momentul uh, crizei în care statele sărace sunt uh, Uh, cel mai puternic afectate de acestea. De aceea m-ar, inter- m-ar interesa cum vedeți dumneavoastră uh, tradiția uh, ajutorului umanitar de până acum și cum doriți să modificați modul în care se oferă acest ajutor astfel încât ajutorul să ducă la o dezvoltare durabilă și să, să aibă loc uh, să, să avem de a face cu relații de pe picior de egalitate. Ce veți face astfel încât uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului să fie atinse? În plus, cum doriți dumneavoastră să contribuiți la uh, o uh, la faptul de, de a se auzi vocea Africii la reuniunile uh, G20, uh, de exemplu, pentru că acolo se iau decizii foarte importante și Africa nu este reprezentată. Thank you. And, uh, now... Vă mulțumim. Acum, domnule comisar numit, aveți cuvântul. For 15 minutes. Madame le Président, doamnă președinte, onorați membri ai acestui Parlament. Este adevărată plăcere pentru mine să mă aflu astăzi în Parlamentul European în calitate de comisar desemnat pentru dezvoltare și ajutor umanitar. După cum probabil știți, am petrecut în jur de 14 ani din, politic, cali, din cariera mea politică în această instituție. Și nimeni mai mult decât mine nu poate să aprecieze la justă evaluare rolul esențial pe care îl are eh, Parlamentul European în momentul în care deciziile luate la nivel european se pot lua într-un mod mult mai transparent și democratic. Pot să vă spun că sunt mândru că am contribuit în mod personal la întărirea capacității de control a Parlamentului European, la făurirea um, acestei proceduri care astăzi este cunoscută sub numele de procedură de audiere, prin care Parlamentul European evaluează competențele generale, angajamentul european și independența de care dă dovadă comisarul desemnat înainte ca acesta să fie aprobat uh, de către noul colegiu de comisar. De la această experiență în calitate de deputat european am trecut într-un alt, într alt registru la nivelul Consiliului în calitate de ministru unui, membru, un stat membru. Și sper să um, îmi termin această carieră europeană în calitate de comisar. În momentul în care domnul președinte Barroso mi-a acordat acest portofoliu de care se ocupa înainte domnul lui Michel și față de care aș dori să uh, îi aduc toate mulțumirile mele și un omagiu pentru angajamentul de care a dat dovadă pentru a întări relațiile care există între țările ACP și Uniunea Europeană, aș putea să spun că la un anumit nivel, această muncă preliminară îmi ușurează mie munca astăzi, pentru că moștenesc de un cadru politic, de un consens politic care este mai mult decât niciodată extrem de important în um, cele câteva luni care au mai rămas la dispoziția actualei comisii. Și pot să spun că până în prezent sunt de acord cu toate aceste politici și sunt pe deplin convins că voi continua implementarea acestora în următoarele luni. Mai mult decât aceasta, pot să vă spun că sunt sigur că nu voi uh, periclita nici o politică viitoare ce va fi uh, implementată de succesorul meu sau de viitoarea comisie. În momentul în care am acceptat acest post, am considerat că aveam competențele necesare pentru a face acest lucru, pentru a depune o muncă credibilă în interesul Uniunii Europene și în interesul ajutorului pentru dezvoltare și ajutorului umanitar. După cum am spus, am fost un membru activ al adunării Um, țărilor ACP, Uniunea Europeană și, în plus de aceasta, am fost recent ministrul belgian al afacerilor externe, ceea ce mi-a permis să acumulez o experiență deosebit de importantă uh, în anumite dosare care astăzi se află în centrul cooperării internaționale și care sunt cruciale pentru relațiile dintre țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare. Doamnelor și domnilor parlamentari, Iată că ne confruntăm acum cu întrebări importante și cu termene importante. Mai întâi, criza economică și financiară. Aceasta afectează astăzi în mod violent țările în curs de dezvoltare, țări pe care noi trebuie să le ajutăm, pentru că nu ne putem permite o instabilitate socială și politică întărită în lume. La nivel internațional, summitul G20 de la Pittsburgh din peste trei săptămâni va fi o ocazie importantă pentru a trece în revistă modul în care sunt uh, implementate angajamentele luate în aprilie pentru țările cu venituri reduse. Și mă voi angaja din plin în pregătirea acestui summit de la Pittsburgh, tocmai pentru a mă asigura că aceste chestiuni de dezvoltare continuă să ocupă un loc important în spiritul și în uh, agenda liderilor uh, din grupul G20. A doua provocare importantă o reprezintă negocierile pentru a ajunge la un acord ambițios în Copenhaga, în decembrie chestiunile acestea de finanțare și de împărțirea sarcinilor sunt uh, deosebit de importante și acest lucru cere din partea noastră să integrăm și dimensiunea dezvoltării în dezbateri. Pe de altă parte, politica de dezvoltare își are și apropriile propriile sale provocări. Mă gândesc, spre exemplu, la volumul ajutorului acordat, eficacitatea acestuia, transparența acestuia sau provocările pe care, cu care ne confruntăm și anume îndeplinirea obiectivelor mileniului. Iar în noiembrie vom avea o ocazie pe care nu va trebui să o irosim. Va fi un momentul ideal pentru ca Uniunea Europeană să imprime o adevărată diferență și asta până în 2010, care este de fapt un an intermediar deosebit de important pentru obiectivele mileniului. Există un risc clar pentru Uniunea Europeană, nu numai de a se afla sub angajamentele luate în ceea ce privește ajutorul public pentru dezvoltare, dar și în ceea ce privește reducerea volumelor sale de ajutor și asta din cauza unor uh, presiuni bugetare. Având în vedere acest risc, eu am o poziție foarte clară. Sunt convins că dacă îi vom ajuta pe partenerii noștri în aceste momente de criză, vom acționa de asemenea în propriul nostru interes. Predecesorul meu spunea de obicei, ceea ce nu faceți din solidaritate, haideți mai bine să-l faceți măcar din interes. Și sunt absolut de acord cu această analiză. În momentul în care resursele sunt rare din toate punctele de vedere, utilizarea acestora trebuie să fie eficientă și acest lucru este absolut important. Și codul de conduită în ceea ce privește împărțirea muncii, care a fost adoptat acum 2 ani de zile de către Consiliu, nu a fost pus în aplicare decât în mod uh, parțial, poate chiar deloc în anumite țări. Intenția mea este să impulsionez din nou acest dosar în lunile ce vor urma. În toate aceste domenii, Comisia a avut întotdeauna un rol de lider și va continua să fie un lider. Bineînțeles, aș dori să pot conta pe susținerea Parlamentului European, pe susținerea dumneavoastră pentru a face presiune asupra statelor membre. În același spirit, Aș dori să avansăm în dosarul de coerență a politicilor pentru dezvoltare. Criza economică și schimbările climatice întăresc Uh, din nou această necesitate fundamentală pentru a avea mai o coerență sporită. Obiectivul meu este să obțin rezultate concrete, rapid în acest domeniu și astfel să trecem de stadiul unor declarații de intenții. E un subiect asupra căruia aș dori să am o discuție aprofundată cu miniștri europeni pentru dezvoltare în luna noiembrie. Pentru a avea o eficiență sporită, țările în, dez- în curs de dezvoltare trebuie și ele să-și îndeplinească misiunea ce le revine, îmbunătățind guvernanța. Și avem nevoie de transparență. Iar în calitatea noastră de donatori, principala noastră responsabilitate este să-i ajutăm pe partenerii noștri să-și dezvolte propriile capacități de guvernanță. Comisia încurajează această abordare printr-un dialog politic general și uh, un dialog politic pe fiecare sector și prin instaurarea unei uh, sume incitative care va recompensa bunele performanțe în acest domeniu. La sfârșitul anului vom revizui toate strategiile țară pe țară pentru a le adapta noi situații. Acest lucru ne va permite în același timp să revizuim angajamentele și realizările țărilor ACP pentru ca acestea să-și îmbunătățească structurile de guvernanță. Din punct de vedere geografic, voi fi extrem de atent Uh, în ceea ce privește anumite țări și regiuni care se află într-o situație fragilă sau care se confruntă cu procese electorale dificile, spre exemplu Coasta de Fildiș, Guinea-Conakry, Niger, regiunea Marilor Lacuri, Madagascarul, Corna, Cornul Africii, Zimbabwe, dar de asemenea și insulele Fiji sau Cuba. Și aici am citat doar câteva dintre ele în Republica Democratică Congo. Intenția mea este să intervin în mod activ pentru a limita toate fenomenele acestea cu care ne confruntăm, toate fenomenele oribile cu care ne confruntăm, spre exemplu violențele sexuale împotriva femeilor, comerțul ilegal de, minera, de minereuri, care de fapt nu fac decât să alimenteze conflictul și rețelele criminale. Și Troica Ministerială um, Africa, Uniunea Europeană din luna octombrie va fi ocazia de a analiza uh, Uh, modul în care strategia comună lansată în Lisabona în 2007 uh, are deja rezultate. Strategia aceasta se află pe drumul cel bun, are rezultate concrete deja, dar trebuie să o impulsionăm din punct de vedere politic pentru ca toate țările africane și europene să rămână în continuare mobilizate. Acest lucru ne va permite să pregătim terenul pentru următorul summit UE-Africa și asta încă din 2010. doamnelor și domnilor parlamentari, aș dori să adaug câteva cuvinte acum în ceea ce privește ajutorul umanitar, care de asemenea este un aspect important al portofoliului meu. Politic kader geërfd met de Europese consensus in zaken humanitaire hulp. Există și aici un cadru politic uh, bine consolidat pentru că există un uh, consens european în ceea ce privește ajutorul umanitar votat în 2007 și Parlamentul European a jucat un rol cheie în adoptarea acestui uh, primă declarație politică. Sper că această cooperare va continua. Desemnarea unui nou raportor pentru afaceri umanitare în Parlamentul European ar putea contribui la evoluția acestei probleme. Trei elemente cheie în următoarele luni uh, sunt următoarele ajutorul umanitar. În 2008 uh, au uh, fost omorâți 122 de lucrători în domeniul ajutorului umanitar, cea mai mare cifră de până acum. De aceea, acum mai mult ca niciodată, trebuie să veghem ca cei care lucrează în domeniul umanitar uh, să fie considerați conform obiectivului lor, acela de a lucra în domeniul ajutorului umanitar. Este absolut esențial uh, să comunicăm în ceea ce privește dreptul umanitar internațional. În al doilea rând, bugetul ajutorului umanitar, bineînțeles, um, suferă presiuni mari, dar și nevoile cresc, mai ales având în vedere schimbările climatice. Catastrofele naturale numărul lor s-a triplat în ultimii 10 ani. De aceea, în următoarele luni, trebuie să găsim mijloace și inițiative cum este Good Humanitarian Donorship. E vorba un schimb de bune practici exemplare. Acesta este un instrument prețios. Trebuie să protejăm populația civilă. De aceea e nevoie de coerență între ajutorul umanitar și celelalte instrumente. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor parlamentari, am avut puțin timp la dispoziție, dar cred că am putut identifica elementele cele mai importante care îmi uh, vor uh, mă, mă vor, cu care mă voi ocupa în următoarele luni. Sunt, m-am angajat să promovez aceste elemente cu convingere și determinație. După cum am spus la început, având în vedere trecutul, uh, experiența mea profesională, consider că am capacitățile necesare pentru a mă achita de această funcție și contez pe sprijinul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule de Gucht. Acum, întrebări din partea membrilor. Fiecare aveți la dispoziție 30 de secunde pentru a pune o întrebare domnului comisar numit și um, vom asculta patru sau cinci întrebări și apoi domnul comisar numit va da răspuns în bloc la aceste întrebări. Va avea la dispoziție 5-6 minute pentru a răspunde. Vom începe acum cu prima rundă de întrebări. Se pare că avem un punct de ordine. Vă rog. Excuseer, voorzitter, toch een punt van orde. De heer De Hucht had 15 minuten om te... Da, un punct de ordine. Domnul de Gucht a avut la dispoziție 15 minute. A folosit doar 12 minute pentru acest discurs introductiv și doresc să spun că a abordat anumite elemente, dar uh, nu toate. De exemplu, GUE a menționat un lucru foarte specific. Nu a menționat nimic nici în legătură cu ceea ce am spus eu, dacă are de gând să fie comisar doar trei luni sau mai mult și dacă dorește să fie numit și în următoarea uh, noua comisie, dacă dorește să păstreze acest portofol. Nu a răspuns. Thank you, Mr. Mulțumim, domnule Stes. Cred că discursul uh, domnului de Gucht uh, a fost un discurs introductiv și domnul comisar numit va răspunde la întrebări în uh, timpul prevăzut răspunsului la întrebări, deci după ce se vor pune întrebările, prima rundă de întrebări. Dau cuvântul acum domnului Alf Svensson din partea PP-ului. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm faptul că suntem înconjurați de corupție și când e vorba de uh, ajutorul umanitar al Uniunii Europene. Ce măsuri specifice va lua domnul de Gucht pentru a lupta împotriva corupției? Știm că e foarte important uh, această luptă pentru ca uh, populația să aibă încredere în ajutorul nostru. Mulțumim. Acum a doua întrebare va fi pusă de domnul Enrique Guerrero Salaman. Mulțumesc, doamna președinte. Bun venit domnului Carol de Gucht. Efectele crizii economice și financiare asupra țărilor din întreaga lume sunt efecte deosebit de importante, dar mai ales asupra țărilor în curs de dezvoltare. Asupra lor aceste efecte sunt pur și simplu incredibile din punct de vedere al ocupării, din punct de vedere al creșterii economice, din punct de vedere al diminuării veniturilor pe care le trimit imigranții în țară, din reducerea investițiilor venind din exterior și așa mai departe dar ar trebui să folosim această oportunitate pentru a introduce, anumite țări au intenția să introducă anumite măsuri protecționiste pentru a uh, penaliza țări care sunt deja sărace. Și atunci aș dori să știu dacă domnul comisar se va angaja în această luptă pentru a evita măsuri protecționiste care sunt luate în momentul de față și asta împotriva intereselor țărilor în curs de dezvoltare. I give the floor to Mr. Charles Goerens. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais... Domnul Charles Goerens are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l întreb pe domnul comisar să pună o întrebare în legătură cu politica expansionistă a Chinei. Dacă consideră că acesta are un uh, repercursiuni pozitive sau negative asupra situației din Africa subsahariană. O problemă este și nerecunoașterea diplomatică a Taiwanului. Absența condiționalității riscă oare să afecteze politica europeană în materie și cum aveți de gând să vă implicați în această situație? Mulțumim. Doamna Catherine Gres are cuvântul. La cri- Bună ziua! Criza financiară nu face decât să sporească inegalitățile um, în, uh, între țări, dar mai ales între țările noastre și țările în curs de dezvoltare. Sistemul actual nu permite reducerea um, sărăciei și nu permite nici să protejăm pe cei mai săraci de efectele devastatoare ale crizei cum aveți de gând ca membru al Comisiei să vă implicați pentru a influența această situație? Și aș dori și un răspuns la întrebarea colegului meu în legătură cu intențiile dumneavoastră de a rămâne comisar pentru dezvoltare și în următoarea comisie. <clears throat> Merci. Mulțumesc, domnule comisar. Aveți acum cuvântul 5 minute pentru a răspunde. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi s-au adresat eh, foarte multe întrebări și aș putea răspunde eh, mult timp, însă voi începe cu întrebarea cu privire la corupție. În calitate de ministru de externe, m-a preocup, preocupat această întrebare, modul în care se poate combate corupția. Cred că întotdeauna trebuie să căutăm motivele corupției în uh, țările în curs de dezvoltare. De multe ori există foarte puține posibilități de a avea uh, un venit. Există foarte puține alternative. Oamenii nu au din ce trăi și atunci trăiesc din corupție. Cred că um, în acest sens, Comisia poate să joace un rol foarte important, uh, orientându-și foarte bine și foarte țintit ajutorul de dezvoltare. cred că um, banii trebuie să fie um, utilizați în mod foarte uh, țintit pentru a uh, obține o bună guvernanță în statele în curs de dezvoltare. Finanțarea trebuie să fie condiționată astfel încât banii să fie și utilizați în mod eficient. Numai eficient. Numai așa uh, sprijinul bugetar poate să uh, aibă succes. Desigur, trebuie să avem uh, grijă ca și de partea noastră să nu uh, existe corupție, dar aici nu îmi fac foarte mari probleme. Mm, acum, uh, în ceea ce privește întrebarea domnului Guerrero privind protecționismul, este evident faptul că un motiv din care nu am reușit să încheiem runda de la Doha este uh, lipsa solidarității cu uh, lumea a treia. Nu este vorba numai de uh, lipsa solidarității țărilor dezvoltate față de cele din Sud, ci și lipsa solidarității între ele, acestor state între ele. Cred că protecționismul este periculos, însă protecționismul nu poate fi o soluție nici atunci când este utilizat. Cred că statele trebuie să găsească uh, soluții pentru a participa la comerțul uh, internațional. Uh, ajutorul pentru comerț este, uh, trebuie să fie ținta noastră. Aceste state trebuie să poată dezvolta produse care să fie competitive pe piață. Nu cred că protecționismul este calea uh, cea bună. În ceea ce privește China, este un dosar foarte interesant și complicat în același timp. Cred că trebuie să avem grijă să nu avem o atitudine în mod unilateral negativă. China poate să aducă sume importante pentru dezvoltarea Africii, de exemplu, dar e nevoie de un cadru internațional strict și China trebuie să respecte acest cadru internațional. Și, bineînțeles, aici ne confruntăm cu o problemă dificilă. Pe termen scurt, cea mai mare problemă pe care o identific eu uh, în ceea ce privește intervenția Chinei este legată de reacția noastră. Am observat de mai multe ori faptul că pentru că China s-a implicat într-o anumită țară, poziția anumitor state membre față de aceste țări se schimba și ea și aveam impresia că ne aflam într-o situație similară cu cea din timpul războiului rece. Și se considera că totul era posibil în anumite țări africane doar pentru că noi ne gândeam că China are, avea un uh, interes strategic acolo. Deci nu trebuie să ne uităm doar la ce face China, trebuie să ne uităm și noi în oglindă ce facem. Doamna Gres, nicio problemă, pot răspunde la întrebarea domnului Stas. Eu am fost numit comisar pentru dezvoltare, cred că domnul Stas ar avea dificultăți uh, să găsească argumente pentru a spune că în cei cinci ani, în calitate de ministru al afacerilor externe, nu m-am ocupat uh, de dezvoltare. Deci, dar, bineînțeles, soarta mea pe viitor depinde de repartizarea portofoliilor în următoarea comisie. Thank you. Vă mulțumesc. Vom începe acum cea de-a doua, a doua rundă de întrebări. Dau cuvântul comisiilor asociate vicepreședintelui uh, Comisiei AFET. Am greșit, îmi cer scuze, spune doamna uh, președinte. M-am grăbit. Domnul Nirideva, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Credeam că m-ați uitat. Domnule de Gucht, în calitate de uh, comisar numit, aveți o muncă foarte importantă în a aduce Uniunea Europeană mai aproape de oameni. Cred că acest domeniu este cel mai uh, ușor de adus aproape de oameni, pentru că oamenilor le place ceea ce facem aici și nu se opun activităților noastre. Dar în acest context aș dori să ne gândim puțin la uh, tra, uh, tratatul de la Lisabona. Uh, pentru că acest tratat la asta se referă, la a aduce mai aproape de oameni ceea ce facem noi. Într-un uh, interviu din 2004, dumneavoastră ați spus că uh, scopul tratatului constituțional a fost să fie mai lizibil, iar cel al tratatului de la Lisabona să fie mai greu de citit. Tratatul constituțional trebuia să fie clar, iar acest uh, tratat de la Lisabona trebuia să nu fie clar și iată că s-a reușit uh, în aceste intenții. Dacă ați spus asta și dacă sunteți de acord cu asta, cum credeți că putem să aducem Uniunea Europeană mai aproape de oameni? Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Gabriele Zimmer. În ultima legislatură, în calitate de comisie, dar și um, în calitate de grupuri politice, ne-am uh, preocupat uh, de multe ori cu uh, atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Știm că suntem departe de asta, dar pe mine mă interesează un instrument al Uniunii Europene care, este, care există, dar care nu a fost utilizat în mod suficient până acum. Vreau să știu ce veți face pentru a uh, oferi băncii europene de uh, Uh, investiții un mandat uh, suficient astfel încât aceasta să poată uh, oferi credite în mod țintit și în mod eficient. Mulțumesc! Este momentul pentru uh, grupul uh, european pentru libertate și democrație văd că nu sunt de față, voi da atunci cuvântul domnului Frank Van Hecke. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule de Gucht, un uh, comisar european nu trebuie să reprezinte interese uh, speciale și uh, trebuie să fie dincolo de interese politice. Știu că a existat, uh, au existat uh, contacte uh, între dumneavoastră și directorul unei bănci. Nu se poate să fi uitat că ați vorbit la telefon cu un director de bancă și familia dumneavoastră a avut contacte cu această bancă și eu cred că nu sunteți um, în măsură să ocupați acest post mai ales în ceea ce privește um, această, acest aspect al corupției. Domnule comisar, nu aveți cuvântul pentru a răspunde. Aveți 5 minute. Um, Mr. Mr. Deva, um, I think I know... Domnule Deva, cred că știu la ce interviu vă referiți. Chiar dacă nu îl am aici pentru a corecta uh, sau pentru a vă oferi contextul. Ce vreau eu să spun? Cu tratatul constituțional am încercat să producem un tratat foarte ușor de citit. Am pornit de la premisa că în momentul în care el ar fi ușor de citit, oamenii chiar l-ar citi și l-ar înțelege. Dar ceea ce s-a întâmplat a fost următorul lucru. A fost foarte clar că nu l-au citit iar apoi au spus că nu au înțeles nimic din el. Este adevărat că a fost, ar fi fost în discuții s-a discutat, uh, s-a vorbit despre o posibilă soluționare a uh, acestei probleme, mai ales după uh, nuul Franței și al țărilor de jos. S-a, schimbat abordarea atunci. S-a trecut la Uh, dorința de a face ceva care să fie foarte corect din punct de vedere tehnic, dar mai complicat. Iar acesta a fost o abordare intenționată a Consiliului European. Și eu am criticat această abordare. Însă a fost foarte evident faptul că se întâmpla acest lucru și că a fost un răspuns la eșecul uh, politicii, uh, așa numită politică de, a ușilor deschise, Uh, pe care o văzusem până atunci. Domnule Van Hecke, sincer, m-ar mira dacă vi s-ar părea dumneavoastră că sunt uh, um, că am capacitățile necesare pentru acest post. Ar fi fost ceva greșit uh, dacă dumneavoastră ați fi fost de acord cu numirea mea. Este foarte normal ca dumneavoastră să nu considerați că eu sunt potrivit pentru acest post și, sincer să vă spun, nu mă îngrijorează foarte mult acest lucru. Însă, dacă mi-adresați o întrebare sau faceți o, o, un comentariu, uh, iată, dumneavoastră nu luați în considerare adevărul. M-ar fi mirat și, și dacă ați fi făcut acest lucru. Dacă v-ați uitat la toate documentele și probabil că nu ați făcut acest lucru, veți vedea că scrie foarte clar că am vorbit cu directorul filialei în timpul programului de lucru. Deci acuzațiile noastre nu sunt uh, adevărate. Curtea de apel din, din Ghent, uh, judecătorul de instrucție care este atât de lăudat în Belgia pentru că a uh, rezolvat toate problemele și toate uh, aspectele neclare în ceea ce privește Fortis, e bine, acest domn judecător a ajuns la concluzia că nu există uh, niciun fel de acuzație care mi se poate aduce. E deja un partener în momentul de față pentru că gestionează acest uh, dosar. În plus de aceasta, fondul de, pentru infrastructură a fost creat de către Comisie și de către Banca de Investiții și are un randament deosebit de bun în materie de dezvoltare. Și în fiecare din birourile sale avem uh, uh sume care sunt uh, colectate și care sunt consacrate infrastructurilor. Acest lucru ne permite să dezvoltăm infrastructuri nu numai economice, dar și uh, sanitare, uh, investiții în domeniul apei, potabile, etc. Deci Banca de Investiții se află acum la oarecare limită, uh, pentru că nu are resurse suficiente. Statele membre sunt cele care ar trebui, de fapt și de drept, să crească rezervele de care va dispune Banca Europeană de Investiții, în așa fel încât să existe mai multe posibilități de împrumuturi care să poată fi acordate. Și cred că această chestiune este una urgentă. Apoi ar trebui să vedem dacă nu putem avea soluții și pentru Banca Europeană de Investiții în așa fel încât modul său de funcționare și structura acesteia să fie diferite de uh, cele cum au fost uh, ele prevăzute în momentul acordurilor Bretton Woods, pentru că acela a fost modelul care a fost utilizat. Iar consecința directă era că Banca Europeană de Investiții ar putea, la un moment dat, să acorde împrumuturi mai uh, numeroase. Și asta, într-adevăr, este o prioritate, aveți dreptate. Thank you, <coughs> Mr. De Gucht. Mulțumesc, domnule De Gucht. Și acum voi da cuvântul Uh, reprezentanților din partea comisiilor asociate la această dezbatere, iar din partea uh, Comisiei de Afaceri Externe, domnul Pevela, timp de 45 de secunde. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule comisar, Parlamentul European a adoptat pe 18 februarie 2009 o rezoluție legată de situația umanitară din fâșia Gaza, în care Parlamentul cerea, la punctul 3, să se opereze o estimare precisă a uh, downlor care au uh, survenit, care au apărut în fâșia Gaza, precum și la o evaluare precisă a nevoilor populației din acest teritoriu, pentru ca aceste cifre să ne poată servi de bază pentru o reconstruire. Având în vedere că Uniunea Europeană este principalul donator în această regiune cu 430 de milioane uh, care au fost finanțate în 2008, cu o sumă inițială de 280 de milioane prevăzute pentru 2009 și cu promisiuni de uh, donații pentru 439 de milioane, promisiuni făcute în momentul în care a avut loc conferința internațională consacrată acestui subiect în 2 martie 2009, atunci Comisia de Afaceri Externe ar dori să știe care sunt principalele noastre concluzii cu privire la, aceste, uh, la acest raport de evaluare și ar dori să știe dacă aveți intenția în lunile ce vor urma uh, să discutați acest subiect cu reprezentanții din partea Parlamentului European. Intervine doamna președinte spunând că acum acordă cuvântul următorului orator, domnul Haider Hotela, președinte al Subcomisiei pentru Drepturile Omului, timp de 45 de secunde. Și v-aș ruga să respectați timpul acordat. Um, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cu siguranță că voi respecta acest timp în, avem un consens european în ceea ce privește drepturile omului, mainstreaming și întrebarea mea este următoarea față de dumneavoastră, domnule comisar desemnat. Cum anume veți face pentru a vă asigura că drepturile omului uh, vor fi întotdeauna luate în considerare în momentul în care se hotărăsc anumite politici și, în special, cum anume vă veți asigura că implementarea acestor politici va ține seama de acest aspect? Pentru că uh, Uh, drept, abordarea prin prisma drepturilor omului este o abordare deosebit de importantă în uh, cadrul Uniunii Europene și a relațiilor sale externe. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum, domnule de Gucht, aveți cuvântul timp de 3 minute și jumătate pentru a răspunde la întrebări. Eh, eh, eh, Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește fâșia Gaza, Cred că aici e vorba de o provocare umanitară deosebită. Iar studiul despre care dumneavoastră vorbeați adinaori a uh, dezvăluit anumite elemente. Situația în fâșia Gaza, situația în Cisjordania, iată două situații, două dosare pe care le cunosc foarte bine. Comunitatea internațională, Uniunea Europeană, se confruntă acolo cu probleme foarte mari, având în vedere că Israelul nu uh, contribuie la ajutorul umanitar, ci are mai degrabă o abordare uh, restrictivă în ceea ce privește ajutorul umanitar acordat acelei regiuni. În comisie, noi am uh, pledat de foarte multe ori în favoarea unei idei și anume să se deschidă posturile de frontiere față de fâșia Gaza, cu fâșia Gaza, în așa fel încât ajutoarele trimise către Gaza să poată ajung, să ajungă la destinație și vedem că produsele trimise înspre această regiune e, sunt, e vorba de o listă destul de restrânsă și asta din cauza intervenției israeliene. Aici nu e vorba de lucruri extraordinare, ci de produse de primă necesitate. Spre exemplu, aș spune eu cimentul. Cimentul nu poate fi importat în Gaza, însă acest lucru împiedică construirea locuințelor. Și cred că din punct de vedere al ajutorului umanitar, Există foarte multe ONG-uri, asociații care, organizații uh, care țin de Națiunile Unite și care intervin pe teren și care colaborează în ceea ce privește asistența alimentară necesară în această regiune. nu trebuie să uităm dimensiunea socială. Uh, finanțările au crescut de la an la an pentru această regiune. indiferent că e vorba de finanțări care depind de Comisarul pentru Dezvoltare sau de politicile de politică de, pentru afaceri externe, Indiferent de aceste considerente, fâșia Gaza nu supraviețuiește decât datorită ajutorului extern și aș spune eu că nu supraviețuiește decât datorită ajutorului european. Acum, în ceea ce privește drepturile omului în țările în curs de dezvoltare, eu sunt de părere că dreptul cel mai important este să se pună capăt sărăciei uh, extreme care există în anumite țări. E, oamenii trebuie să poată dis, să dispună de alimente și clar că e vorba de o încălcare a drepturilor omului în momentul în care oamenii nu au ce mânca. Există de asemenea regiuni unde uh, milițiile sunt cele care stabilesc cum anume trebuie să se petreacă lucrurile. Mă gândesc, spre exemplu, la uh, Congo și domnului Michel știe cu siguranță cum stau lucrurile acolo pe teren, care sunt violențele, violențele sexuale. Aici nu e vorba mai degrabă de o încălcare a drepturilor omului, ci pur și simplu o negare totală, completă a acestor drepturi. Și cred că prin ajutorul pe care îl furnizăm, putem să impulsionăm și respectarea drepturilor omului în aceeași măsură în care vom impulsiona proiectele ce vor fi implementate. Și cred că în acest sens Uh, abordarea Comisiei este una foarte coerentă. Putem stabili un dialog intens cu țările beneficiare, un dialog în care să includem și această dimensiune. Trebuie să abordăm acest subiect. Acum câteva luni de zile am avut probleme în Ruanda Suedia, Marea Britanie au intervenit și s-a, uh, s-au schimbat cifrele consacrate uh, ajutorului umanitar în această regiune. Acum, spune doamna președinte, trecem la întrebări din partea membrilor. Are cuvântul domnul Gay Mitchell. Mulțumesc, doamnă președinte. Am în fața mea varianta consolidată a Tratatului Uniunii Europene și în legătură cu cooperarea economică, se spune că Uniunea Europeană, statele membre vor, își vor respecta uh, angajamentelor și vor ține cont de obiectivele stabilite la ONU și alte organizații internaționale și în articolul 210.1 spun că e nevoie de complementaritate și eficiență în acțiunile lor, spun că statele membre își vor coordina uh, politicile, se vor consulta și așa mai departe. Ce veți face pentru a vă asigura că aceste două articole vor fi puse în aplicare? Vă cere, veți cere statelor membre să legifereze odată pentru totdeauna în legătură cu această contribuție în valoare de 0,7% din uh, produsul național uh, brut? pentru că acum, în timp de criză, au folosit acești bani uh, la nivel intern. Veți promova această coordonare? Are acum cuvântul domnul David Maria Sassoli. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnului comisar, nu ați subestimat problema mediului, dar aș dori să fiți mai precis, mai ales în ceea ce privește pregătirea conferinței în legătură cu clima de la Copenhaga, în legătură cu reducerea emisiilor. Nu trebuie să uităm și lupta împotriva despăduririi, dar, bineînțeles, e nevoie de o implicare evidentă a țărilor uh, bogate, și va fi nevoie de investiții majore în tehnologii pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon în uh, energia eoliană, solară, captura și stocarea dioxidului, de carbon. Ce are de gând să facă Comisia în acest sens? În ceea ce privește ajutorul umanitar, mă bucur că este o prioritate pentru dumneavoastră. Eu sunt italian. Aș vrea să știu ce considerați, um, care este părerea dumneavoastră în legătură cu, expi, cu respingerea refugiaților și imigraților de Italia. Acum, spune doamna președinte, are cuvântul domnul Gerens. Mulțumesc, doamnă președinte. A doua întrebare a mea este pertinentă, atât pertinentă cât și redundantă. E vorba de coerența politicilor europene. Vreau să-l întreb pe domnul de Gurt ce are de gând să facă dacă alți comisari din cadrul comisiei l-ar împiedica să fie coerent în acțiunile sale. Dorim să vă susținem, de aceea vă cer să vă angajați, să vă prezentați în fața noastră dacă alți comisari vă fac probleme. Noi dorim să vă susținem și ne gândim numai la aceasta. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Francesca Keller. Regarding the Copenhagen negotiations. Mulțumesc. În ceea ce privește negocierile pentru Copenhaga, cum vă veți asigura că atât uh, obiectivele uh, de protecția mediului sunt respectate, uh, dar că este și uh, asigurat ajutorul pentru uh, dezvoltare. Vă mulțumesc. Domnul comisar, uh, aveți uh, cuvântul timp de 5 minute pentru a răspunde la întrebări. Domnule Mitchell, um, în ceea ce privește acei 0,7%, ei sunt o provocare pentru fiecare stat membru. Eu vin dintr-un stat membru care, din câte știu eu, își respectă angajamentele, dar știu de fiecare dată câte discuții există când se discută bugetul. De fiecare dată se discută acest aspect. Desigur, există riscul ca, având în vedere criza, Uh, să existe nu numai o reducere um, automată a sumei pentru că scade și produsul național uh, brut, ci există, după cum spuneam, și riscul uh, de a um, micșora acest aport prin um, ștergerea de datorii. Cred că aici trebuie să fim foarte atenți și dacă este necesar uh, să facem publice statele care nu își respectă obligațiunile, obligațiile, dar, desigur, noi nu putem să obligăm statele membre să își respecte aceste, amenda, aceste angajamente. Și Parlamentul European uh, joacă un rol foarte important aici. Uh, ați mai avut două întrebări în ceea ce privește Copenhaga. La Copenhaga se vor discuta cu siguranță două aspecte foarte importante. Odată, angajamentele cu privire la reducerea emisiilor și dar și uh, finanțarea. Și asta nu numai în uh, statele industrializate, ci și în uh, statele în curs de dezvoltare. Statele, în curs, uh, statele industrializate trebuie să uh, se impună și să ajute la finanțarea în statele în curs de dezvoltare. Se vorbește de sume uh, gigantice, pornind de la 52 de miliarde de euro pe an. Chiar dacă am luat această sumă minimă, uh, mă întreb uh, de unde să, să am putea obține tot a, a, toți acești uh, bani în fiecare an. O mare parte poate să vină din uh, comerțul cu certificate de emisii, însă eu cred că statele industrializate Um, sunt convinsă că pot plăti aceste sume din, uh, din această sursă, însă nu se poate plăti tot din certificate de emisii. Cred că statele industrializate trebuie să, găsi, să găsească noi uh, surse de finanțare pentru a putea acoperi aceste costuri. Și trebuie să se asigure, în plus, că aceste sume, care sunt foarte mari, uh, Uh, sunt bine uh, și țintit cheltuite în statele în curs de dezvoltare. Există încă probleme în ceea ce privește ajutorul de dezvoltare. Uh, avem probleme când este vorba de 80 de milioane de euro pe an. De multe ori avem probleme în ceea ce privește ajutorul umanitar. Deci și absorpția acestor fonduri este o mare problemă. Mă bucur Sper că nimeni din comisie nu va împune bețe în roate. Sper că întreaga comisie este conștientă de faptul că politica pentru cooperare și dezvoltare este esențială și chiar pentru supraviețuirea Uniunii Europene. Și sper că comisarii vor fi solidari în acest sens. Thank you. We will now start the fifth round. Mulțumesc foarte mult. Începem acum cea de-a cincea rundă de întrebări. Are cuvântul mai întâi domnul Deva, timp de 30 de secunde. Mulțumesc, doamna președinte. E un proverb celebru care spune că nu trebuie să dai, uh, să dai pești uh, pescarului, ci să-l înveți cum să pescuiască. Ceea ce înțelegem noi prin uh, eradicarea sărăciei înseamnă, de asemenea, să acordăm acestor oameni posibilitatea de a se dezvolta singuri. Care sunt programele pe care le aveți dumneavoastră în minte în acest sens pentru țările în curs de dezvoltare? Floor is for... Are cuvântul acum doamna Michelle Strifler. Oui, donc le consensus euh, euro... Mulțumesc, doamna președinte. Consensul european în ceea ce privește ajutorul umanitar a fost semnat în mod Uh, în decembrie 2007 de către Parlament și Comisie și aș dori să știu dacă aveți măsuri concrete pentru punerea în aplicare a acestui consens. Care sunt măsurile pe care doriți dumneavoastră să le luați pe durata mandatului dumneavoastră în ceea ce privește acțiunile ce trebuie uh, realizate, mai ales din perspectiva mobilizării unor fonduri suplimentare pentru a face față unor nevoi umanitare care nu fac decât să crească? Nober. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Nobel Noise. Äh, Frau Vorsitzende, Herr von... Doamnă președinte, domnule Teguht, am înțeles că ați spus că sunteți dispus să preluați moștenirea politică um, în ceea ce privește ajutorul umanitar. Um, aceasta, desigur, pe fundalul um, crizei economice, a schimbărilor climatice Uh, și a uh, modificării, a creșterii prețurilor la uh, alimente. Vă întreb, în a, având în vedere acest uh, fundal, uh, ce alte uh, surse uh, puteți găsi pentru a uh, combate aceste efecte? Domnul Charles Görans, aveți cuvântul. Oh, C'est pas... D'accord. Alors, donc, il y a un changement. D'accord. Se pare că există o schimbare și are Acum cuvântul domnului Ivo Vagel. Thank you, Madam Chair. Uh, gospod profesor, rad bi vam postavil vprašanje o tem, kako vi vidite možnost Mulțumesc, doamna președinte. Promocijo regionalnega dimenzije, regionalne dimenzie în sodelovanju z Africo. Aș dori să știu cum anume vom uh, promova cooperarea noastră cu Africa Aș dori să vă pun întrebarea următoare. Ce anume aveți dumneavoastră intenția să faceți în acest dosar? Mai ales în ceea ce privește de asemenea și Darf, situația din Darfur. Mulțumesc, spune doamna președinte, acum cuvântul domnul Charles Gerens. A, se pare că încheiem aici această rundă de întrebări și are acum cuvântul domnul comisar timp de 5 minute pentru a răspunde la aceste întrebări. Um, Mr. Deva, I think you, you mentioned... Domnule Deva, dumneavoastră ați menționat un punct deosebit de important în ceea ce privește crearea bogăților în țările în curs de dezvoltare și este evident că noi trebuie să îndeplinim un rol important în acest domeniu. Nu mă refer doar la investiții, investiții care să vină din partea uh, întreprinderilor americane sau europene sau indiferent de unde. Mă refer de asemenea și la o clasă de mijloc, crearea unei clase de mijloc în aceste țări în curs de dezvoltare este un element deosebit de important, pentru că astfel creăm condițiile necesare pentru a avea o uh, clasă uh, socială de mijloc care să permită dezvoltarea, care să permită apariția unor microcredite, uh, să permită uh, dezvoltarea spiritului de inițiativă sunt uh, inițiative deosebit de importante și aceste aspecte trebuie luată în considerare uh, fără a uita, bineînțeles, dimensiunea infrastructurilor, accesul la piață, dacă nu uh, ai nicio posibilitate de dezvoltare, e clar că nu poți avea acces la piață. Toate aceste elemente pot duce de asemenea la o creștere a productivității și cred că rolul nostru este deosebit de important. Este un lucru evident că în foarte multe țări în curs de dezvoltare uh, economia se află concentrată în mâinile câtorva. Și femeile pot juca un rol deosebit de important în acest domeniu. Acum, în ceea ce privește întrebarea referitoare la finanțarea ajutorului umanitar. După părerea mea, există din cerințe din ce în ce mai mari uh, din punct de vedere umanitar. Există crize umanitare, Uh, crize care sunt fie uh, create de către uh, oameni, fie crize din punct de vedere al catastrofelor naturale. Și nu avem altceva de făcut decât a constata că bugetele sunt insuficiente. Deși Uniunea Europeană consacră un buget deosebit de important, cel mai important din lume, în jur de 800 de milioane de euro pe an. Uh, și cred că ar trebui să vedem în ce măsură am putea ameliora procedurile în curs și cooperarea cu diferiții donatori. Avem nevoie la acest nivel de o eficiență sporită și cred că într-o primă etapă ar trebui mai întâi să analizăm aceste uh, aspecte. Așa cum ați spus, uh, a, în ceea ce privește schimbările climatice. Uh, nu am reușit să văd cine anume a pus această întrebare, pentru că ritmul e atât de susținut încât n-am reținut uh, fiecare orator. Da, cei drept, schimbările climatice sunt importante. Avem o problemă deosebit de mare în ceea ce privește finanțarea și mai avem și un alt aspect de care trebuie să i seama și anume constatarea că țările în curs de dezvoltare sunt deosebit de afectate de către schimbările climatice. Mă refer, spre exemplu, aici la insule și cred că în anii ce vor urma ne vom confrunta cu foarte multe probleme din cauza schimbărilor climatice. Și acest lucru reprezintă o povară suplimentară pentru țările în curs de dezvoltare, dar și pentru propriile noastre țări. Se vorbește de, pe, de o cifră de 300 de milioane de oameni care ar putea fi afectați în mod violent în deceniile ce vor urma de către schimbările climatice. Și acum, întrebarea domnului Veg. Ă, dimensiunea regională pe care ați evocat-o dumneavoastră. Cred că dimensiunea regională reprezintă viitorul acestei cooperări uh, pentru dezvoltare. Dimensiunea regională nu poate exista dacă nu ținem seama și de rețelele de cooperare care există la nivel regional, spre exemplu, în Africa. Există suprapuneri în aceste rețele și acest lucru e valabil de asemenea și în Asia și în uh, America Latină, America de Sud. Cooperarea nu este cea mai optimă. Noi investim în jur de 2 de miliarde 800 de milioane de euro în proiecte foarte diferite, dar încă nu am reușit să obținem rezultatele uh, scontate. Cooperarea regională prezintă și un avantaj suplimentar, și anume, pe termen mijlociu, e o posibilitate de a preveni anumite dificultăți uh, politice care s-ar putea ivi între anumite țări, spre exemplu, frontiere între anumite țări africane. Este evident că cooperarea regională reprezintă o posibilitate de soluționare a conflictelor. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, și acum din partea Comisiei INTA, domnul Katov Arif, coordonator. Aveți cuvântul timp de 45 de secunde. Monsieur le comisar. Domnule președinte, domnului comisar, astăzi Comisia afirmă că 2 miliarde de euro sunt disponibili pentru ajutorul uh, pentru comerț, dar este imposibil să spună de pe ce linie bugetară vine această sumă. E vorba oare de uh, bani în plus? Parlamentul European nu are niciun control asupra ajutorul pentru, ajutorului pentru comerț și suntem foarte îngrijorați uh, în legătură cu folosirea uh, Fondului European pentru Dezvoltare în acest scop. Ne puteți spune dumneavoastră cum aveți de gând să colaborați cu deputații pentru a ne da toate informațiile necesare în um, supravegherii acestui program? Mulțumesc, domnul Helmut Schulz, 45 de secunde. Uh, Domnule comisar, Uh, iată, în acest moment uh, se negociază bu bugetul. Dumneavoastră veți fi comisar pentru o scurtă perioadă. Uh, cum intenționați să faceți în așa fel încât noile resurse să nu provină dintr-o redistribuție a fondurilor, ci să fie într-adevăr noi surse financiare, iar apoi Uh, cum, de, um, care va fi modul în care veți asigura uh, transparența uh, banilor alocați pentru ajutorul de comerț? Are cuvântul domnul comisar pentru a răspunde la aceste întrebări. Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Într-adevăr, există problema liniei bugetare și Parlamentul uh, a pledat întotdeauna pentru bugetarea uh, FED-ului, Fondului uh, European pentru Dezvoltare, pentru că e vorba de bani cheltuiți de Uniunea Europeană, dar care nu se află sub controlul Parlamentului European. De ce? Depinde și de modul în care se face repartizarea și cred că Parlamentul European trebuie să insiste ca acest fond european pentru dezvoltare să apară în bugetul Uniunii. Eu sunt în favoarea acestei evoluții. În legătură cu ajutorul pentru comerț, trebuie să spun că este important ca o sumă destul de substanțială să fie disponibilă pentru ajutorul pentru comerț, pentru că, după părerea mea, este un instrument mult mai important uh, decât uh, tarifele, de exemplu, decât uh, obstacolele tarifare, dar nu știu cum aș putea eu schimba această situație. E important ca banii să fie disponibili și uh, Trebuie să ne asigurăm că avem suficiente pro programe bune pentru a cheltui aceste fonduri. Dar nu cred că e nevoie și foarte realist să creăm încă un instrument uh, financiar pentru comerț, trebuie să acceptăm faptul că acest instrument face parte din Fondul European pentru Dezvoltare și uh, trebuie să ne asigurăm că aceste sume sunt prevăzute în uh, Fed pentru a putea fi cheltuite. Thank you. Mulțumesc, mulțumim. Acum va începe a șaptea rundă de întrebări din partea membrilor acestei comisii. Are cuvântul de Giuri Sarcantini din partea versilor. Mulțumesc, domnule de Hucht. Ați început uh, numindu-l pe predecesorul dumneavoastră. Dacă nu acționați din solidaritate, apărați-vă măcar propriul dumneavoastră interes obligând țările în curs de dezvoltare să semneze acorduri de parteneriat, nu face, Uniunea Europeană nu face decât uh, uh să forțeze aceste țări pentru că sunt acorduri uh, inegale. Cum uh, are de gând Comisia să își respecte politice și obiectivele de dezvoltare ale mileniului dacă uh, nu respectați aceste politici? Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Filip Casmarec. Domnule comisar, aș dori să abordez problema ajutorului pentru dezvoltare, nu doar uh, procentul de 0,7 din produsul național brut este în pericol, dar uh, și nici măcar un uh, nivel de 0,35% din uh, produsul național brut nu este respectat de anumite țări. Nici statele membre care au încă o creștere economică nu realizează aceste obiective parțiale. Nu ar putea oare Comisia Europeană să facă presiuni asupra acestor state pentru a putea măcar să găsim acești bani? Domnul Michael Cashman are cuvântul. Mulțumesc. Felicitări, domnule uh, comisar desemnat, pentru răspunsurile dumneavoastră de până acum. Pe mine mă interesează mai ales drepturile omului și drepturile minorităților. Ce aveți de gând să faceți pentru a respecta drepturile homosexualilor din lumea în curs de dezvoltare, având în vedere că aceștia sunt atacați, nu sunt protejați de legi? Ce veți face pentru a um, a obliga să se respecte și drepturile femeilor, mai ales cele sexuale și legate de reproducere. Domnul Cergheran are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ultima întrebare se referă la baza științifică conform, pe care se bazează politica europeană pentru cooperare în scopul dezvoltării. Considerați această bază științifică ca fiind suficientă? Vă rog să-mi răspundeți. Mister... Domnule de Gucht, aveți cuvântul. 4-5 minute. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Ritmul este într-adevăr foarte dens, da. Așa este, spune doamna președinte, de aceea suntem fără milă. Tini. Doamna Sargantini, legătură cu Fondul uh, Social European, nu cred, um, în legătură cu acordurile de parteneriat, nu cred că putem spune că aceste acorduri de parteneriat sunt doar acorduri de liber schimb. Știți de ce sunt acorduri de parteneriat? Tocmai pentru că acordurile precedente nu respectau obligațiile noastre vis-a-vis de Organizația Mondială a Comerțului și rundei de la, runda de la Doha și este important nu doar pentru țările dezvoltate, dar și pentru țările în curs de dezvoltare să ajungem la un acord la OMC. Trebuie să respectăm regulile acestei organizații. Nu spun că trebuie să fiți de acord cu mine, vă spun doar ce părere am eu despre aceste lucruri. Cred că acordurile de parteneriat economic sunt o propunere corectă făcută lumii în curs de dezvoltare țărilor ACP. Pot înțelege că pentru unele țări e nevoie de anumite ajustări, poate au nevoie de ceva mai mult timp. Avem și acorduri interimare care sunt acceptate de OMC. Mm, trebuie să echilibrăm aceste acorduri EPA și să îmbunătățim, să susținem și îmbunătățirea cooperării interregionale. Domnule Kaczmarek? Sper că n-am pronunțat prea rău numele dumneavoastră. Este adevărat că anumite state membre nu își vor respecta obligațiile și nu doar Comisia Europeană, ci în primul rând, Parlamentul European trebuie să își exprime poziția în legătură cu acest lucru. Pentru toate statele membre care nu își respectă obligațiile, Uh, toate aceste lucruri, toate aceste state care nu, nu respectă obligațiile sunt reprezentate aici în Parlament de uh, membrii aleși în aceste țări. Deci este și acesta un for bun pentru a discuta aceste lucruri. Este o greșeală nerespectarea acestor obligații pentru că va trebui să facem mult mai mult în anii următori. Domnule Cashman. trebuie să spun că sunt îngrijorat în legătură cu problemele homosexualilor uh, în Burundi recent. Am uh, avut o intervenție în numele guvernului belgian atunci, pentru că eram încă ministru, dar cred că și lui a făcut același lucru. A intervenit pe lângă președintele um, din Burundi. Acum avem o nouă problemă în Rwanda unde se discută în Parlament un nou act legislativ care va implica pedepse de până la trei ani de închisoare și am scris o scrisoare legătură cu acest lucru președintele uh, Ruandei, domnul Kagami, și i-am atras atenția asupra acestui lucru și cerându-i să intervină. pentru ca legislația să nu fie adoptată în această formă și sper că vom obține rezultate. Același lucru este valabil și pentru drepturile sexuale și ale reproducerii. Drepturile femeilor din state foarte fragile Cred că anumite situații evoluează în mod foarte îngrijorător și trebuie să le monitorizăm cu multă atenție. În ceea ce privește baza științifică a politicii de dezvoltare, mă întrebați dacă este suficientă. Eu cred că temeiul științific există, dar nu sunt sigur că cooperarea pentru dezvoltare ține suficient cont de informațiile din lumea, lumea științifică și Comisia a luat inițiativa să ceară, de exemplu, un raport exhaustiv în legătură cu motivele pentru care în așa de multe țări în curs de dezvoltare, um, de ce atât de multe uh, țări în curs de dezvoltare sunt guvernate prost? Dar informațiile există Dar uh, orice politică registrează o anumită întârziere față de informațiile publicate în, lumea, în lumea științifică. Deci acestea trebuie integrate mai bine. Sta. Vă mulțumim. Vom începe acum a opta rundă de întrebări din partea membrilor acestei comisii. Doamna Eva Zanechi, aveți cuvântul. Mulțumesc domnule președinte, domnule comisar, în domeniul cooperării internaționale, operatorii locali, cum sunt ONG-urile, entitățile locale agenți și agențiile descentralizate ale unor organizații internaționale, reprezintă o resursă incredibilă, având în vedere că cunosc foarte bine teritoriile și exigențele acestora. Cum are de gând Comisia să colaboreze cu acești statori și cum îi va selecționa pe cei mai buni pentru a beneficia de ajutoarele din partea Uniunii Europene în legătură cu um, respingerea imigranților clandestini de către guvernul italian. Aș uh, dori să știu ce aveți de spus. Uh, guvernul italian nu trebuie să fie singurul care se ocupă de aceste lucruri. Întreaga Uniune trebuie să abordeze această situație. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Patrice Tirolia la... Mulțumesc, doamna președinte. Eu, în ceea ce mă privește, aș dori să abordez chestiunea primordială a cooperării cu țările ultraperiferice, cu regiunile ultraperiferice și țările ACP. Este clar că aceste regiuni ultraperiferice au anumite competențe specifice în foarte multe domenii și reprezintă o oportunitate de cooperare cu țările în curs de dezvoltare. Și Cariformul ne arată cât de multă muncă a fost depusă pentru a avea o anumită coerență într-o regiune precum Caraibii, uh, unde coexistă țări atât ACP cât și țări din Caraibe. Și e clar că trebuie simplificate procedurile de acces la fondurile disponibile în ceea ce privește proiectele de cooperare între țările ACP. E nevoie de o mai uh, bună coerență, o mai multă coerență între aceste proiecte. Și în acest cadru, cum doriți dumneavoastră, doamna președinte intervine și are cuvântul acum domnul Ghimicel. Mulțumesc, doamna președinte. Aș fi vrut să abordez încă un punct, uh, un punct la care domnul uh, de Gucht a răspuns deja, și anume uh, chestiunea proprietății. În uh, țara mea, la sfârșitul secolului XIX, am avut o adevărată catastrofă naturală care a decimat pur și simplu populația și oamenii au putut primi la momentul respectiv uh, anumite bunuri uh, drept proprietate. Au fost împroprietăriți și aș dori să întreb dacă Comisia a abordat deja acest subiect, dacă a considerat deja această posibilitate să dea oamenilor anumite fonduri, un anumit capital pentru a împroprietări într-un oarecare sens. Cred că acest lucru ar fi un obiectiv care merită să fie adăugat pe agenda noastră de lucru. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Corina Crețu. Uh, you have mentioned in your state... Mulțumesc, doamna, doamna președinte. Ați menționat Uh, lucrătorii umanitari care au fost uciși în regiunile de criză, un număr care a crescut foarte mult în ultima vreme și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, cum anume ar trebui să difuzăm cunoștințele legate de dreptul umanitar, uh, cum anume am putea sensibiliza, conștientiza populațiile uh, fragilizate de situații de criză. Aș dori să vă întreb, cum anume am putea întări aceste mecanisme pentru a a verifica dacă, într-adevăr, fondurile uh, alocate ajung, într-adevăr, la destinație. Dacă un uh, milion de uh, uh, euro au fost acordat pentru anumite proiecte uh, ferme în Africa, nu știm dacă aceștia au ajuns la destinație. Are cuvântul domnul Kasmarek. W niektórych krajach członkowskich Unii, szczególnie w tych z krótszym... Mulțumesc, doamna președinte. În anumite țări membre ale Uniunii Europene, mai ales cele care sunt țări noi în Uniunea Europeană, uh, acestea uh, duc lipsă de infrastructuri suficiente pentru a avea o politică de dezvoltare eficientă. Veți încuraja aceste noi țări membre pentru a îmbunătăți acest, uh, acest aspect instituțional pentru a putea participa mai din plin la această politică de dezvoltare. Mr. Commissioner Designert, you have six minutes. Și acum, domnule comisar, aveți șase minute și jumătate pentru a răspunde la aceste întrebări. Over de niet-guvernementele organizaties, ik denk, eh, mevrouw Zaniki, dat... În ceea ce privește ONG-urile, e bine, cred că acestea, în mod cert, joacă un rol foarte important în uh, ceea ce privește ajutorul umanitar. De multe ori nu există uh, actori ai statului care să uh, administreze și să uh, distribuie ajutorul umanitar. Sau statul, dacă este prezent, este, face parte dintr-un anumit grup care nu reprezintă interesele populației. Uh, și la uh, cooperarea pentru dezvoltare. ONG-urile pot să uh, joace un rol foarte important și avem aproximativ 22 de milioane de euro alocați anual pentru a susține ONG-urile de la fața locului. Trebuie să vă spun că este o muncă colosală, chiar și selecția proiectelor care vor beneficia de pe urma acestor fonduri de fiecare dată trebuie uh, verificat în plus cum se pot reduce costurile uh, sau cum pot fi ele limitate în ceea ce privește ONG-urile, pentru că eu am uh, impresia că totul se complică. Apoi, domnule Tirolian, în ceea ce privește regiunile ultraperiferice, E bine, acestea nu țin de comisarul pentru uh, dezvoltare și ajutor umanitar, dar pot să vă spun că, um, cum ar fi, de exemplu, în uh, Franța, uh, departamentele externe și sunt într-o situație diferită și mai dificilă și mai sunt și alte astfel de teritorii dacă acestea vor avea probleme, mai ales din, din cauza schimbărilor climatice, va trebui să intervenim mai uh, puternic și cred că mai ales uh, Fondul European de Dezvoltare uh, va juca un rol aici. Apoi, domnule Mitchell, în ceea ce privește proprietatea, mi se pare un aspect foarte important. Am um, făcut multiple demersuri pentru a obține o împroprietărire Uh, ia, a oamenilor. Am văzut în Zimbabwe ce urmări a avut acest lucru, a fost un dezastru, dar cred că trebuie uh, ca noi să avem o altă abordare. Acolo unde există anumite drepturi, ca ele să fie respectate. Există oameni care sunt proprietarii unui teren, dar nu pot beneficia de pe urma drepturilor lor. Aici trebuie să uh, uh, intervenim, pentru că cineva care este proprietar poate obține un credit și să-și deschidă o afacere. În plus, cred că, bineînțeles, oamenii ar trebui să poată fi proprietarii unui teren pentru a putea să se uh, întrețină. Dar, din punct de vedere politic, nu este un aspect uh, simplu. După cum spunea și domnul Gheorânț, ar trebui să aflăm mai mult de la oamenii de știință despre modul optim pentru a face acest lucru. Am văzut și în Europa acest lucru. Uh, drepturile de proprietate nu sunt uh, ușor de distribuit. Am văzut după căderea zidului de la Berlin uh, că au existat mari dificultăți chiar în Europa, deci este și mai dificil în țările în curs de dezvoltare. Desigur este însă necesar dacă dorim ca aceste țări să se dezvolte. Doamnă Crețu, în ceea ce privește dreptul privind ajutorul umanitar, este uimitor că au fost uciși 122 de lucrători uh, umanitari. Cred că soluțiile pe care le-am uh, putea aduce ar fi să subliniem independența lucrătorilor umanitari. Ar trebui să nu îi implicăm în niciun fel de strategie politică. În momentul în care sunt implicați într-o strategie, cuprinși într-o strategie politică, ei devin foarte vulnerabili. În plus, cred că trebuie să îi protejăm. În Darfur au avut loc o serie întreagă de incidente Este foarte clar că dacă trupele prezente la fața locului ar fi fost mai eficiente, am fi putut uh, evita uh, cele întâmplate. Este clar că, pe de o parte, avem nevoie de o protecție um, potrivită, pe de altă parte, trebuie să fie subliniată independența acestora. Vedem același lucru cu Crucea Roșie. În momentul în care nu sunt complet independenți, au și ei probleme. Mai am o întrebare, nu știu dacă mai am timp să răspund la ea. În statele membre nu există o infrastructură suficientă pentru a uh, implementa ajutorul uh, de dezvoltare. Cred că trebuie să sprijinim noile state membre pentru a-și crea o astfel de infrastructură. Dar aceasta trebuie să fie și creată în mod rațional și nu trebuie să coste atât de mult ca în statele membre mai vechi. Noile state membre trebuie să aibă o infrastructură zveltă care uh, să fie uh, orientată înspre Europa, știind că acesta este cel mai important actor în co cooperarea pentru dezvoltare. Mulțumesc, doamna președinte. Vom începe cu ultima rundă. Domnule Miguel Martinez, aveți cuvântul. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, eu aș avea o întrebare. Aș vrea să știu dacă ați discutat deja cu Uniunea Africană despre viitorul summit, care va avea loc în mai puțin de un an de zile, summitul UE-Africa. Și va trebui să vedem că tema ce va fi abordată e tema finanțării, finanțării strategiei comune UE-Africa, care în momentul de față se finanțează din fonduri de la Fondul European pentru Dezvoltare. Ori Fondul European de Dezvoltare se, este deja, era deja angajat în momentul în care uh, s-a adoptat strategia pentru uh, Uniunea Europeană-Africa. Dumneavoastră ați uh, citat pe predecesorul dumneavoastră, uh, domnului Michel, care spunea, dacă nu o faceți din uh, uh, solidaritate, să faceți ceva măcar din propriul interes. Intervine doamna președinte. Are acum cuvântul domnul Stram. Sie haben in der belgischen Presse... Doamna, doamna președinte, mulțumesc. Domnule comisar, ați spus că vreți să refaceți echilibrul instituțional al Comisiei Europene. Ați menționat lipsa de inițiativă a Comisiei față de, ă, în comparație cu Consiliul. Cum vă închipuiți în viitor, în domeniul dumneavoastră politic, acest echilibru instituțional? Și cum vedeți ă, relația cu Parlamentul European? Are acum cuvântul doamna Veronic de Kaiser. Oui, monsieur de Gucht. Domnule de Gucht, sunteți legendar în felul în care vorbiți direct, spuneți cu voce tare al ceea ce alții doar gândesc. Acest lucru poate avea um, efecte diplomatice problematice. În relațiile economice țări, uh, Uh, ce asigurări puteți uh, să ne dați că nu, v-ați, uh, nu vă veți nu vor exista aceste reacții diplomatice incontrolate, că situația nu va deropa, derapa. Mulțumesc! Snow for Mrs. Fisa Saxeda. Are cuvântul doamna Fisa Saxeda. Doamnul Fisa Saxeda. Mulțumesc, doamna președinte. Vă rog să prindeți microfonul. Da. Mulțumesc, domnule comisar. Dumneavoastră a spus că una dintre prioritățile noastre este de a lupta împotriva efectelor crizei economice în țările în curs de dezvoltare. Și aș vrea ca acest lucru să nu fie doar o declarație de intenție, ci să existe și măsuri concrete adoptate de către Comisie în acest sens. Și bineînțeles că pentru asta am avea nevoie și de o susținere financiară extrem de concretă. Um, as we are not uh, very much... Având în vedere faptul că nu suntem în urmă cu timpul, mai avem încă o întrebare din partea doamnei Elene Ceharos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Μίτσελ μας είπε προηγουμένως ότι... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul uh, comisar ne-a spus, domnul Mitchell ne-a spus adineauri că probleme de proprietate au dus uh, la divizarea Irlandei. În țara mea, probleme legate de terenuri au făcut ca zeci de mii de persoane să ajungă în situația în care se află astăzi. Știm că atât în ceea ce privește Uniunea Europeană, cât și în Statele Unite există o serie de profesii calificate pentru care e nevoie uh, de uh, oameni din Africa pentru a ocupa aceste posturi. Am încheiat acum cu întrebările. Dar, înainte de a da cuvântul domnului comisar numit, uh, voi pune și eu o întrebare. Toată lumea a spus uh, cât de îngrijitoare este situația, cât de mare este diferența între nevoi și resurse și cât de mult mai avem de făcut. Aș vrea să vă întreb care sunt intențiile dumneavoastră în legătură cu statele în curs de dezvoltare și propriile lor resurse. Ce puteți face pentru a le ajuta pe țările în curs de dezvoltare să-și păstreze propriile resurse și să își îmbunătățească veniturile din impozite? Acum, uh, domnul comisar are 6 minute și 15 secunde pentru a răspunde. Um, Martinez, um, de top tussen en Europa die mm, summitul UE-Africa este în curs de pregătire. Pe 15 octombrie va avea loc uh, o ședință a Troicii Um, Comisia Europeană, Uniunea Africană și Uniunea Europeană. O, această troică se va întâlni la Addis Abeba. Pregăturile sunt în curs și în momentul de față evaluăm progresele în opt domenii identificate în um, ceea ce privește cooperarea. În ceea ce privește echilibrul instituțional, eu consider că Uniunea Europeană se află într-o situație bună atâta timp cât instituțiile își joacă propriul rol. Comisia trebuie să aibă inițiative, să facă propuneri și trebuie să-și păstreze, bineînțeles, acest drept de, iniția- de inițiativă, acest drept nu trebuie să-i fie negat iar Parlamentul și Consiliul trebuie să coopereze așa cum ar coopera uh, două camere ale unui Parlament bicameral. și Comisia trebuie să fie o parteneră a Parlamentului European pentru că ambele pun în aplicare idealul european. Deci, Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie să joace propriul rol, așa cum este acesta stipulat în tratate. Spuneți, într-o, um, doamnă de Kaiser că vă bucurați de faptul că eu spun pe șleau ceea ce alții doar gândesc, dar spuneți uh, că consecințele pot fi negative. Uneori când spunem adevărul, unii reacționează, um, sunt jigniți. Eu am fost ministrul al afacerilor externe timp de 5 ani și mi-a, mi s-a întâmplat odată cu președintele Kabila ca acesta să fie jignit uh, și trebuie să vă spun că înainte de a, fi, de a spune acest lucru tare și răspicat la Kinshasa, am spus de mai multe ori uh, acest lucru. Cred că în orice contacte umane trebuie să vină și momentul adevărului. Domnule Axela, Există mijloace suplimentare pentru a lupta împotriva efectelor crizei. Avem 500 de milioane de euro prevăzuți pentru 2009 și 2010. Există și drepturi suplimentare uh, posibile după Glen Eagles, dar e adevărat că chiar dacă există mijloacele suficiente pentru ca statele să funcționeze în mod normal în situație de criză, um, totuși acestea nu sunt suficiente. Avem uh, ajutorul pentru dezvoltare pe de o parte și a, um, pe de altă parte are loc un transfer al imigraților ilegali înspre țările de origine. Aceste țări trebuie să investească mai mult, să genereze mai multe fonduri, de aceea capacitatea lor fiscală trebuie să crească. Problema trebuie explorată pentru a vedea cum se poate face acest lucru Daarmee gepaard gaat dat men die binnen eh, Putem să luptăm eficient eh, împotriva corupției sau măcar să o menținem eh, la nivelul rezonabile, chiar dacă nu rezonabil este cel mai bun cuvânt. Cum ne putem asigura că se um, percep impozitele corecte în țările în curs de dezvoltare? Până acum uh, se uh, folosea impozitarea la sursă um, pe volum. Cred că acest uh, sistem simplu de impozitare trebuie să fie folosit în Africa pentru ca capacitatea fiscală a acestor țări să crească, pentru că ele se poată dezvolta în continuare și, doamnă președinte, împreună cu comisia dumneavoastră, m-aș bucura să putem discuta cum putem evolua în viitor aceste elemente. Nu aș dori să menționez aici Ciprul, pentru că nu face parte din mandatul meu. Ați menționat de asemenea fuga creierelor, care este important pentru că ține de politicile în uh, interesul dezvoltării. Nu are rost să cheltuim bani uh, pentru a forma persoane care apoi fug oricum în Uniunea Europeană pentru că nu au suficiente oportunități în țara lor. Într-adevăr, uh, pentru ca politicile noastre să fie coerente, trebuie să rezolvăm această problemă. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, dar înainte de a încheia această dezbatere, Dau încă o dată cuvântului domnului comisar numit, dacă dorește să mai, face, să mai facă câteva observații în concluzie. Aveți trei minute. Merci beaucoup, euh, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere timpul ce mi-a fost acordat, am încercat să răspund la întrebările dumneavoastră. Bineînțeles, într-o oră și jumătate este imposibil să abordez toate dosarele, uh, toate dosarele care vă preocupă. Uh, aș dori să vă spun că rămân la dispoziția dumneavoastră în lunile ce vor urma, uh, în momentul în care vi se va părea oportun să vin în fața comisiei dumneavoastră Uh, în măsura în care voi fi în Belgia, în Europa, voi fi întotdeauna gata să particip la lucrările comisiei dumneavoastră. Mi s-a pus la început întrebarea din partea compatriotului meu, de altfel, uh, referitoare la uh, subiectul următor. Oare voi fi un comisar care va aborda lucrurile în mod serios? Da, pot să vă spun că da. Știu că aici e vorba de o misiune politică, de o sarcină politică și sper că în aceste patru luni ce va urma va fi totuși posibil ca anumite dosare să avanseze, uh, să pregătim uh, viitoarea uh, politică a Comisiei în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Va fi, bineînțeles, o misiune deosebit de importantă pentru următoarea comisie Pentru că ne aflăm acum într-un stadiu în care trebuie să luăm anumite decizii pentru a putea finanța pe viitor aceste uh, politici. Trebuie să ținem seama și de problemele de, legate de schimbări climatice, e vorba de sume enorme. Trebuie să ajutăm aceste țări în curs de dezvoltare din punct de vedere economic și să le ajutăm în mod durabil, ceea ce încă nu este pe deplin cazul în momentul de față. Este evident că vremurile de criză pe care le traversăm acum, uh, precum și perioada ce va urma după criză, reprezintă un risc pentru țările în curs de dezvoltare. Și avem nevoie de o politică coerentă în acest sens. După cum vedeți, există foarte multe provocări și voi încerca pe cât posibil să pregătesc comisia și poziția comisiei în acest dosar pentru cooperarea pentru dezvoltare pentru anii ce vor urma. Vă mulțumesc pentru atenție. <clears throat> Merci, monsieur le commissaire désigné. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsurile dumneavoastră adesea foarte pertinente și uh, la obiect. Cred că ne aflăm acum în pragul unei perioade destul de dificile din punct de vedere al dezvoltării. Lumea întreagă nu a, s-a confruntat până în prezent cu provocări atât de, uh, provocări atât de mari Uh, se vorbește despre schimbările climatice care ar trebui să ne ducă la o reducere nu de 20%, ci de 80% uh, în ceea ce privește uh, dioxidul de carbon. După cum vedeți, provocările sunt imense și nu au fost niciodată atât de mari. Și sunt încântată să vă spun că dacă domnul comisar va fi uh, aprobat, dacă candidatura domnului de Gucht va fi uh, aprobată, sunt încântată deja în avans în ceea ce privește colaborarea noastră viitoară în anii ce vor urma. Va trebui să încheiem aici această ședință. Doresc să mulțumesc tuturor membrilor care au respectat regulile. Marea majoritate, de altfel, din dumneavoastră ați respectat regulile uh, timpului de luare de cuvânt acordat și va trebui să încheiem această ședință pentru că avem o ședință a coordonatorilor care este prevăzută acum. Mulțumesc tuturor!